raportul domnului Țiefca, îmbunătățirea accesului la justiție, asistența judiciară acordată în litigiile civile și comerciale transfrontaliere. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, drag comisar, dragi colegi. Punctul de plecare al raportului din proprie inițiativă privind asistența judiciară în ceea ce privește disputele, litigiile transfrontaliere, civile și comerciale, este tocmai aplicarea directivei din 2003. Deci, un document care a intrat în vigoare acum 10 ani și se pare că transpunerea acestor uh, reguli internaționale a reușit. Multe state membre au reușit să impună astfel de soluții, dar ă, nu acest drept a fost garantat. Totuși, mai aproximativ 20% numai din cetățenii europeni știu că au dreptul la această asistență ă, judiciară în cazul litigiilor transfrontaliere. Așadar, cetățenii obișnuiți și și mai grav, ă, specialiștii în domeniul juridic, nu pot și nu știu despre faptul că pot să solicite această asistență juridică judiciară în altă țară. Avem deci ceva, dar numai pe hârtie. Mobilizarea crescută, armonizarea pieței unice vor conduce la creșterea numărului de litigii de această natură. Aceasta este problema. Cu toate acestea, numărul de persoane care fac o astfel de cerere este foarte redus. Persoane care nu știu că au această posibilitate de a avea această asistență judiciară gratuită uh, și procedurile deci acoperite ca și costuri. Ei nu știu acest lucru și de multe ori nu mai uh, intră în aceste uh, proceduri. Trebuie să informăm, să sensibilizăm mai mult în acest pe cetățenii noștri. Poate să folosim mai bine tehnologiile de comunicare moderne care să permită cetățenilor să știe mai bine care să le sunt drepturile în cadrul litigiilor transfrontaliere. Internetul și mediile sociale pot să joace astfel un rol foarte bun. O altă problematică este cea legată de acel, acea asistență judiciară completă pentru cetățenii noștri. Trebuie să creăm baze de date cu astfel de conținuturi care să permită uh, și cetățenilor care nu știu drept comparat și nu știu toate limbile europene să poate să înțeleagă uh, la ce uh, pot să pretindă, ce drepturi au. Aceste uh, drepturi trebuie să fie acordate, însă știm bine că unor asistența judiciară nu este uh, judicioasă. Trebuie să se facă mai multe lucruri pentru a facilita aceste proceduri și pentru a ă, ușura asistența judiciară despre care am vorbit. Statele membre să coopereze mai bine, dar între ele, dar și cu ONG-urile de asemenea bunele practici în ceea ce privește aceste uh, inițiative, cum ar fi cele de tip pro bono, trebuie să fie sprijinite și chiar integrate în rețelele formale de asistență judiciară. Trece printr-o vreme de criză și austeritate. Statele membre, așadar, trebuie să dea mai multe informații legate de aceste uh, Um, asistențe judiciare și în ceea ce privește rezolvarea alternativă a litigilor și um, inclusiv deci în domeniul uh, civil și comercial. În sfârșit, vreau să vă spun că mă îngrijorează foarte mult reducerile bugetare care afectează și această asistență judiciară. Asta nu le mai permite cetățenilor să aibă un bun acces la justiție, Uh, ducând practic la frustrare, ostilitate și neîncrederea cetățenilor în propriile lor guverne. Și cred că dacă facem uh, ceva în acest sens, vom avea multe de câștigat. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule raportor. Trecem la procedur, procedura uh, și îi dăm întâi de toate cuvântul doamnei Sanchez. Deja o dus suivant. Îmi cer scuze, m-a făcut o greșeală, credeam că am ajuns deja la punctul următor. Domnule comisar, aveți dumneavoastră atunci cuvântul. Domnule Vlasac, doriți să interveniți? Aveți cuvântul. Se pare că voi fi singurul care va interveni pe această temă, însă eu o consider esențială. Vreau să-i mulțumesc colegului nostru pentru că s-a ocupat de acest subiect, pentru că um, comerțul transfrontalier, transfrontalier reprezintă un domeniu esențial care ne-ar putea ajuta la sporirea competitivității noastre. De asemenea, importantă este cooperarea între camerele comerțului, pe, camerele de comerț, pentru că acestea au un rol uh, cheie. Sunt de acord cu raportorul, e drept, există doar puțini cetățeni europeni care știu că pot să folosească soluții alternative de, de soluționare a litigiilor transfrontaliere și de asemenea puțin știu că pot să beneficieze de asistență judiciară după soluționarea unei anumite spețe. De asemenea sunt de acord cu ideea creierii unei baze de date de avocați. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să vă anunțați dorința de a lua cuvântul la punctul uh, pe care îl vizați și când uh, faceți lucrul acesta să și vorbiți, vă rog. Vă mulțumesc. Uh, vă rog să faceți asta, m-ar ajuta și pe mine foarte mult și acum îi dăm cuvântul domnului comisar. Mulțumesc, domnule președinte, onorabili membri. Vreau să mulțumesc uh, Comitetului juri și raportorului pentru acest raport excelent și pentru că ne sprijină în politica noastră de a înlătura obstacolele pe care le întâmpină cetățenii noștri în a-și exercita pe deplin drepturile lor. Discutăm aici un instrument foarte important care să permită cetățenilor noștri să-și exerseze dreptul de acces la justiție în alte țări membre. Mă refer aici la directiva din 2003. Am avut un raport în 2012 asupra aplicării acestei directive care a arătat că toate țările au transpus directiva nu s-au evidențiat probleme majore de transpunere, chiar dacă interpretările între diverse state membre sunt uneori diferite. Faptul că n-a existat decât un singur caz adus în fața Curții de Justiție privitor la această asistență judiciară transfrontalieră arată că această directivă, chiar și din punct de vedere juridic, este cât se poate de solidă. Însă, atât Parlamentul cât și Comisia în rapoartele lor respective au arătat că cetățenii, dar, nici, dar și avocații nu sunt suficient de conștienți de aceste instrumente. Trebuie să se facă ceva în acest sens. Comisia încearcă să facă asta, aducând la zi bazele de date de care dispune și uh, actualizând uh, formularele și chestionarele respective. Avem uh, portalul e-justice care încearcă să fie tot timpul cât mai bun și mai bine utilizat uh, pentru o informație deplină și pentru a informa cetățenii mai bine privitor la alte proceduri europene, cum ar fi cele legate de plângerile um, um, uh, mai, mai mici și așa mai departe. Comisia are alte inițiative legate de rezolvarea și soluționarea litigiilor. Și de asemenea se pune accentul pe profesiile uh, juridice. În acest sens, nu de mult, în, aici la Parlament, am subliniat importanța formării în acest domeniu și mai ales în aplicarea și înțelegerea dreptului, dreptului european este vorba deci de profesioniști în domeniu care să știe dreptul european și să îi consilieze pe cetățeni în consecință. Noi oferim finanțare de asemenea pentru folosirea, pentru promovarea uh, platformelor de training europene iar formarea în domeniul judiciar este o prioritate, sprijinind așadar statele membre în eforturile din acest domeniu. Când vine vorba de statele membre, așa cum s-a arătat și în acest raport, ele trebuie să-și uh, facă datoria în ce privește informarea cetățenilor asupra drepturilor lor și asupra legilor naționale. Raportul dumneavoastră propune mai multe modificări și uh, schimbări la directivă lucruri care trebuie de asemenea aprofundate în rapoartele care se vor mai face pe această directivă. Noi am luat notă de tot ce ați propus. În această fază, cred că este mai bine să ne concentrăm pe informarea cetățenilor asupra drepturilor lor și să monitorizăm o aplicare corectă a directivei de către statele membre. Statele membre, când au fost consultate, au considerat că, considerat că o revizuire nu este necesară. Vreau să subliniez că nu e vorba de a sta cu mâinile în sân. Acțiunile europene, dar și naționale, pentru conștientizare, sensibilizare și o bună aplicare a directivei pentru informații uh, actualizate și pentru soluții uh, informatice în ce privește aceste uh, probleme Uh, nu vor face decât să îmbunătățească situația drepturilor omului, drepturilor fundamentale, așa cum este ea uh, consfințită în articolele din cartă. Mulțumesc! Vă mulțumim, dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc mâine la ora 11.30. Trecem acum la raportul domnului vicepreședinte Vlasac. Este vorba despre politica regională ca partea unor sisteme mai ample de sprijin din partea statului și îi dăm cuvântul